Good, good morning. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, stimați colegi. Am dori să începem ședința, deja avem o întârziere de șase minute, vă spun bun venit tuturor, este una din sălile mai mari dar uh, este încă destul de devreme. Oricum, uh, interpreții sunt în cabină, le spun uh, bună dimineața, deja îmi fac semn cu mâna. În sală mai avem locuri libere, dar cei doi coraportori sunt prezenți în sală, o vicepreședintă a venit deja și câțiva coordonatori. Bun venit! Mă bucur că astăzi, pentru a doua oară, îl avem în mijlocul nostru pe domnul comisar responsabil pentru probleme fiscale, Pierre Moscovici. Bun venit, domnule comisar, în ultimii doi ani, atât în plen, cât și în comisiile taxe 1 și 2. Am vorbit despre politica actuală de fiscalitate pe 14 martie, într-o discuție în plen. Ați expus stadiul eforturilor dumneavoastră. Au trecut șapte săptămâni de atunci, între timp am mai avut o serie de ședințe concentrate pe anumite probleme specifice. Ordinea de zi astăzi avem uh, câteva uh, probleme, inclusiv uh, accesul la documente. Pentru noi toți, acest acces la documente este important pentru a putea să ne facem uh, o imagine în legătură cu starea de fapt. Documentele pe care Comisia ni le-a pus la dispoziție și pe care va urma să le pună la dispoziție sunt din ce în ce mai uh, bune, dar sunt documente care sunt accesibile abia după ce Consiliul uh, se pronunță favorabil ceea ce nu este o situație fericită. Există un uh, grup de conduită din uh, iulie 2016, un document care a fost publicat abia după ce s-a finalizat activitatea comisiilor taxe 1 și 2. Este un document care are 33 de pagini și cu excepția primei pagini care uh, are doar ordinea de zi, toate celelalte pagini sunt uh, înnegrite. Pentru că s-a spus că mm, conținutul nu este legat de subiectul dezbaterii sau um, se referă la aspecte interne ale acestui grup de conduită care uh, nu uh, este destinat publicului. Iată, mi-am permis să fac o fotografie a acestor pagini înnegrite. Totul este înnegrit. Ori Parlamentul nu poate să accepte așa ceva pe termen lung. Deci uh, nu suntem de acord nici ca dumneavoastră, domnule comisar, să procedați astfel și nici Consiliul. Nu sunt dispus să acceptăm acest lucru. Deci, sigur, mulțumim pentru documentele care ne-au fost furnizate, înțelegem că procesul este unul laborios și în multe alte documente, de altfel, avem asemenea pagini negrite. Acum, independent de uh, situația aceasta, aș dori să revin la întrebările uh, care v-au fost adresate. Ne-ați trimis o, o scrisoare de răspuns și înainte de a face alte observații, aș dori să vă dau uh, cuvântul pentru o introducere în subiect și după aceea revenim. Bun venit încă o dată, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule Langen, stimate doamne, stimați domni vicepreședinți, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați acordat-o și mi-ați adresat-o și pe care am acceptat-o ca de obicei cu multă plăcere. Cred că este un moment foarte propice pentru noi ca să revedem, să reevaluăm progresele pe care le facem împreună în lupta pe care o purtăm împotriva evaziunii fiscale de la crearea comisiei dumneavoastră din decembrie. Această combatere a fraudei și evaziunii fiscale este, după părerea mea, o luptă în care cele două instituții pe care le reprezentăm sunt aliați naturali. Sunt aliați naturali, în primul rând, în ceea ce privește agenda politică pe care am stabilit-o, dar sunt aliați și în ceea ce privește conceptul pe care l-am identificat pentru lupta împotriva fraudei fiscale și suntem aliați și în căutarea transparenței în această luptă. În ceea ce ne privește pe noi, vom face întotdeauna tot ceea ce putem pentru ca să răspundem la nevoile Parlamentului European și la nevoile comisiei pe care o prezidați dumneavoastră. Într-adevăr, este o prioritate absolută pentru Comisie ca lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale să continue. Cred că putem să aducem însă dovezi concrete, deja de 2 ani și jumătate, pentru a arăta că, de exemplu, Comisia Juncker, din care fac parte și eu, în domeniul fiscal, prin intermediul unui calendar foarte ambițios, a reușit să facă anumite progrese. Dar și, um, în ultimul rând, prin intermediul unei colaborări cu Comisia dumneavoastră și cu comisiile taxe 1 și 2, care au fost de asemenea comisii din Parlamentul European și pe care uh, le-am apreciat de asemenea cetățeanul european, cred eu că ne transmite în continuare un mesaj destul de clar de um, nevoie de foarte multă strictețe și um, acțiune în acest domeniu, în combaterea evaziunii fiscale. Însă, nu numai uh, documentele Panama au fost uh, motivul pentru care trebuie să acționăm și acum nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe lauri. Să nu așteptăm următorul scandal. Haideți să continuăm să lucrăm exact cum am lucrat și până acum, într-o manieră cât se poate de continuă. Anchetele recente pe care le-ați lansat dumneavoastră, Parlamentul European, au demonstrat că o mare parte a cetățenilor europeni ne cer să acționăm pentru ca să facem față provocării fraudei fiscale și vreau să vă spun că 74% dintre cetățenii întrebați uh, Uh, despre acest subiect, ne cer să continuăm uh, acțiunea noastră cu vigoare. În, uh, în intervenția mea aici în fața Parlamentului, în afară că doresc să răspund parlamentarilor, vreau să insist asupra patru puncte. În primul rând, ne apropiem de momentul în care la fața locului vom începe să putem recolta fructele sau roadele inițiativei noastre. Avem, sigur, un, un, întârziere între momentul în care se face o inițiativă legislativă și până când ea chiar se pune în aplicare printr-un vot. Există sigur o perioadă de timp care trebuie să treacă. Însă 2017 va fi un an în care se vor face pași înainte concreți împotriva evaziunii fiscale. În cadrul Uniunii, instituțiile financiare au colectat deja informații despre conturile din bancă și începând cu septembrie 2017, statele membre vor putea să schimbe automat aceste informații. Nu vor fi singuri pentru că 100 de jurisdicții au început deja acest schimb automat de informații din septembrie um, din, vor începe din septembrie 2017 și cei care își ascund banii în uh, străinătate, așadar vor fi identificați așa cum am spus-o um, de mai multe ori și în legătură cu secretul bancar în Elveția. Um, acesta este pe cale să dispară. Cred că acest mesaj e foarte important și e o, o, o realizare de care chiar putem să fim mândri. schimbul automat de informații pe uh, Um, deciziile fiscale, dar și um, raportarea de la, uh, pe fiecare țară um, va duce la o transparență, dar nu o transparență absolută, nu trebuie să ne facem iluzii, dar raportarea pe țară va duce la fiecare țară de schimbări, la schimbări concrete încă de anul acesta. Deci anul 2017 va fi un an de noi măsuri. Noi uh, dispoziții europene vor permite autorităților fiscale să aibă acces la informații cruciale în ceea ce privește spălarea de bani și uh, autoritățile vor putea să-și țintească mai bine anchetele folosindu-și instrumentele, toate acestea cu instrumente transpuse până la sfârșitul anului. Aceste trei uh, exemple vedeți că ne conturează un peisaj politic uh, și, uh, și de acțiuni în care vedem că ne deplasăm încet încet uh, către o fază de punere a uh, măsurilor în, în practică, de implementare, cu adoptarea unor noi inițiative, pentru că nu putem să ne culcăm pe lauri în niciun caz. Calendarul de punere în aplicare nu trebuie să se abată de la ceea ce am stabilit. Aceasta înseamnă că trebuie să rămânem vigilenți, încercând să ne lărgim câmpul de vedere. Comisia are instrumente de acțiune foarte puternice pentru ca să se asigure că directivele sunt transpuse bine. Însă practicile administrative care vor continua în, și noile dispoziții sau prevedere europene nu vor putea uh, să um, fie folosite decât dacă vine o plângere în momentul de față din partea unui stat membru sau unei uh, persoane în cauză și deci Comisia Europeană nu are competența completă pentru a lansa aceste anchete. Deci este esențial pentru eficiența acțiunii comune ca etapele de transpunere și de punere în aplicare să fie cât se poate de bine finalizate. Este așadar foarte important și este rolul aici uh, unde intervine Comisia dumneavoastră ca presiunea politică să se poată pune cât se poate de puternic pe statele membre în această um, fază um, și uh, în care punerea în aplicare devine cheie. Apoi avem trei obiective stabilite pentru anul acesta și pentru fiecare din aceste obiective voi avea nevoie neapărat de susținerea Parlamentului European pentru că nu vă ascund în momentul în care scandalele scandalurile explodează, statele membre de obicei au probleme foarte mari. Deci, prima prioritate pe care o vedem noi este uh, CCCTB-ul în noua sa formă. Știți că acest, uh, acest proiect este un proiect cu o dublă dimensiune. Unul pentru piața internă, pentru că este un lucru benefic pentru întreprinderi, dar și cu o dimensiune de transparență și este un proiect foarte bun pentru combaterea evaziunii fiscale. Dacă combinăm CCCTBA B cu directiva anti-evaziune fiscală, eu sunt convins că întreprinderile vor putea mult mai greu să-și deplaseze profiturile către paradisuri fiscale. Așadar, avem nevoie de um, de aceste măsuri în Europa și în afara ei. Anunțurile fiscale pe care le-am făcut săptămâna trecută, în ciuda uh, discuțiilor pe care le-am purtat, de exemplu, la Washington, uh, M-am întâlnit, de exemplu, și cu domnul Steven Minucin, care este noul secretar uh, uh, în, și ministru de finanțe, dar și cu domnul Gary Com, care este consilierul domnului Trump pe probleme economice. Deși am avut deci aceste întâlniri, avem în continuare multe semne de întrebare în ceea ce privește direcția pe care o vom uh, lua împreună cu administrația americană și de aceea eu zic că Europa trebuie să fie foarte implicată, proactiv, în o bună guvernanță fiscală la nivel internațional. Cu domnul Minucin am participat și la două reuniuni G20 la care am avut foarte multe probleme. Nu vreau să vă spun că America este implicată ca așa cum ar trebui în toate aceste măsuri, pentru că ar fi o minciună. Nu zic nici că se mobilizează cum trebuie împotriva protecționismului, pentru că nici asta n-ar fi adevărat și nici nu vă voi spune că este entuziastă implicată în lupta împotriva schimbărilor climatice și aceasta ar fi o minciună. Dar în ceea ce ne privește lupta împotriva evaziunii fiscale, în cadrul G20 nu s-a simțit o reticență profundă față de această parte tradițională care ne unește în acțiunile noastre. Însă trebuie să fim cât se poate de vigilenți, pentru că dacă nu este reticență, nu înseamnă nici că există entuziasm automat sau o dinamică care ar putea să ne ajute. Deci eu contez pe Parlamentul European pentru a putea lucra mână-mână cu Comisia pentru ca să ajungem la un acord cât se poate de repede în uh, dosarul CCCTB, iar dinamica politică n-ar trebui să se scurgă printre degete, pentru că, fără dumneavoastră, lucrurile ar fi foarte dificile. Simt totuși că există reticențe și rezerve în diferite părți, pe unele uh, le înțeleg, pe altele mai puțin și uh, pot să mi le explic fără să le uh, înțeleg și să le aprop. Um, apoi, um, lista paradisurilor fiscale, altă chestiune esențială. Trebuie să avem uh, o ambiție foarte mare în legătură cu această listă și din punct de vedere al calendarului și numai cu asistența dumneavoastră va fi posibil să o facem. Aș dori ca până la sfârșitul lui 2017 să avem o listă de paradisuri fiscale, de jurisdicții așadar care nu cooperează în domeniul fiscal și de o listă de sancțiuni care să funcționeze ca uh, instrumente de intimidare. Pentru aceasta am nevoie de o presiune clară asupra statelor membre pentru că această ambiție să poată să fie cu adevărat uh, reală și să respecte calendarul. Și este foarte important acest instrument. Nici nu are rost să mai spun încă o dată cât de important este și angajamentul internațional pentru o bună transparență și guvernanță fiscală. Trebuie să rămânem pe această cale și dacă Comisia dumneavoastră dorește măsuri împreună, măsuri de intimidare, eu zic că mesajul pe care l-am transmit ar fi un mesaj puternic și s-ar înțelege că lista aceasta trebuie să fie disponibilă la timp și trebuie să fie eficientă, să impună sancțiuni reale, așadar să fie asociată cu sancțiuni. Deci nu vreau să facem un un, uh, o carte care doar o hârtie, care după aceea, după cum, cum spunea Karl Marx, să fie doar uh, prezentă pentru critica șoarecilor. Nu zic că acesta este scopul nostru în niciun caz. Deci, eu zic că consilierii fiscali, avocații, băncile care vând mecanisme de optimizare fiscală, dacă aceste mecanisme răspund la anumite criterii, ele ar trebui să fie gestionate de către intermediarii operațiunilor fiscale care vor face apoi schimbul de informații, iar autoritățile fiscale vor putea la rândul lor să identifice mult mai bine, mult mai devreme toate slăbiciunile de reglementare care permit încă unora să scadă impozitele în mod excesiv. Această propunere va avea de asemenea un efect de intimidare și cu atât mai mult că cei care beneficiază de aceste mecanisme, fie că e vorba de persoane fizice sau de întreprinderi, vor fi cunoscute de către autoritățile fiscale. Știu că Parlamentul European este foarte aproape de acest dosar și prioritățile noastre merg în aceeași direcție și mă bucur că să putem după aceea să discutăm și pe text. În orice caz, vă asigur că intenția Comisiei este absolut neclintită și alături de dumneavoastră. Al treilea punct la care vreau să vă supun atenția o parte foarte mare din produsele fraudei și escrocheriilor în domeniul TVA-ului sunt folosite în scopuri criminale și deci uh, sunt folosite și pentru rețelele teroriste. Foarte multe state membre știți că sunt afectate de fraudele uh, așa numite de tip carusel, care sunt uh, de obicei um, perpetuate de către organismele criminale. Mă refer aici, de exemplu, la Uh, escrocheriile și fraudele care se fac cu cota de carbon, care au costat 5 până la 10 miliarde de euro în uh, statele membre și care de obicei așa au găsit uh, roadele în afara Uniunii Europene. Frauda masivă la TVA este prima care afectează resursele fiscale ale statele membre, adică așa numită prăpastie TVA europeană, adică de fapt toate veniturile de TVA care nu au fost colectate au fost de 60 de miliarde de an pe an de euro, deci 40 până la 60 de miliarde această pierdere uh, la nivelul fraudei transfrontaliere. Deci problemele pe care le are și lacunele pe care le are sistemul de TVA actual trebuie să fie imediat identificate și trebuie să încercăm să nu mai permitem deturnarea acestor venituri către alte conturi în afara Uniunii Europene, pentru că această te, această taxă este extrem de importantă și devine în același timp foarte vulnerabilă fraudei din cauza reglementărilor care o guvernează. Statele ar trebui totuși să încaseze aceste fonduri și fenomenul acesta pe care îl vedem din ce în ce mai mult trebuie să fie în centrul atenției noastre dacă dorim cu adevărat să avem un sistem fiscal mai echitabil. Nu trebuie să acceptăm o uh, fraudă a TVA-ului transfrontalier ca o fatalitate și să să trăim cu ea. Pe ce se bazează această fraudă? Se bazează pe faptul că vom avea, avem un regim de tranziție din uh, 1993, e un regim de tranziție de 24 de ani, e destul de ciudat dacă e să ne uităm așa. Mai degrabă este permanent. Din cauza acestei perioade de tranziții s-au creat mai multe sisteme diferite și astfel se permite frauda de tip carusel. Trebuie să finalizăm această perioadă. Aștept propunerile dumneavoastră din Parlamentul European pentru propunerile pe care o să le fac și eu în toamnă pentru ca să reformulăm regimul de TVA și pentru ca, în fine, acesta să devină definitiv. Vrem de asemenea să îmbunătățim lupta împotriva marii fraude de TVA, care acest instrument va fi foarte puternic și va putea să ne ajute să combatem criminalitatea organizată organizată și să combatem terorismul, pentru că au s-a văzut în studii că există un documentar olandez pe care l-am văzut de altfel, a arătat în ce măsură, de fapt, acest fenomen este în floare. Așadar, acum voi încheia cu o ultimă idee pe care vreau să vă transmit și anume să vă spun că noi vrem să facem eforturi foarte mari de colaborare cu comisia dumneavoastră pentru că să uh, fim în ace- de aceeași parte a luptei și în domeniul transparenței. Cererile dumneavoastră de acces la documente noi le luăm în serios. Pot să vă spun că foarte multe resurse interne au fost localizate către această cerere a dumneavoastră. Până acum am uh, putut uh, să dăm la dispoziție 650 de documente în camera și 820 de documente au fost disponibilizate pe platforma IT și vom coopera în, aceeași, în același spirit pe viitor, vă pot garanta. Toate documentele în legătură cu codul de conduită, de asemenea, vrem să lucrăm pentru ca să poată să fie accesate și, sigur, rezultatul pe care mi l-ați arătat înainte este destul de dezamăgitor. Știu că în continuare comisia dumneavoastră nu este satisfăcută de nivelul de acces la documente, însă pot să vă spun că obiectivul nostru este cu adevărat să oferim comisiei dumneavoastră documentele care sunt pertinente pentru munca dumneavoastră, având în vedere mandatul pe care îl aveți. Noi luăm foarte în serios acest mandat. Și deci, dacă grupul Cod de Conduită pe Fiscalitatea Întreprinderilor tratează probleme foarte generale, atunci numai o mică parte din aceste chestiuni care țin de mandatul Comisiei um, trebuie să fie clarificate. Desigur că însă nu e vorba de chestiuni care nu țin de, de competența dumneavoastră, nici nu trebuie să discutăm de acest lucru. Dar noi ce vrem este ca uh, fiecare instituție, dar și Consiliul, să ofere acces la documentele sale. Sigur că Comisia însă are limite în ceea ce poate să ceară Consiliului. E însă foarte important și înțeleg frustrarea dumneavoastră. Cred că o colaborare adevărată trebuie să se bazeze și pe această colaborare care poate fi într-adevăr uh, utilă. Iar directoarea generală cu privire la fiscalitatea întreprinderilor se va întâlni cu cineva din comisia noastră în această dimineață chiar, pentru ca să vă uh, prezinte chiar în această dimineață așadar uh, rezolvarea pe care am găsit-o noi la documentele cerute de către noastră. Îmi pare rău, domnule președinte, dacă am vorbit prea mult, dar am avut multe de spus în această introducere și sigur că agenda e foarte încărcată. Introducerea n-a fost neapărat foarte scurtă, așa cum ar fi trebuit. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sunt sunt cu mare plăcere la dispoziția dumneavoastră acum pentru ca să vă răspund la întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Sperăm și suntem convinși de faptul că noi, Parlamentul și cu dumneavoastră, vom putea să lucrăm împreună la aceste chestiuni atât de dificile legate de fiscalitate. Problema noastră principală în cazul documentelor nu a fost comisia și disponibilitatea de colaborare din partea comisiei față de Parlament, ci mai ales atitudinea foarte rezervată, ca să spun foarte eufemistic, mai degrabă cea de blocaj din partea unor state membre. Nu e vorba numai de documentul pe care l-am arătat înainte, documentul uh, negrit uh, complet, ci e vorba de mai multe documente. Și uh, există și um, decizii fiscale în multe state membre care, în afară de Luxemburg, care nu a negrit totul, toți ceilalți 10 din 11 au negrit tot textul. Și chiar unul dintre state a negrit chiar și prevederile la nivel de regiune. Deci dorința de transparență față de Parlament și deci de presiune până la urmă publică pentru reforme este foarte slab dezvoltată, ca să spun așa, și nu e vorba numai de o moțiune de cenzură până la urmă față de Parlamentul nostru, care suntem organul ales direct în Uniunea Europeană și mi se pare evident că și prin această competență pe fiscalitatea statelor membre nu se poate justifica o asemenea atitudine. De aceea noi, domnule comisar, susținem inițiativa dumneavoastră în cele trei domenii uh, Uh, baza de impozitare CCCTB um, și uh, presiunea suplimentară și celelalte puncte pe care le-ați menționat. Am început însă puțin mai târziu, dumneavoastră ați vorbit un pic mai mult și suntem în întârziere, așa că nu mai vorbesc mai mult. Vreau să dau cuvântul celor doi coraportori care să pună primele întrebări. Noi știți că avem reuniunea aceasta doar până la 10.30 cu domnul comisar, domnul Cofot și domnul Iepec. Vă rog. Thank you, Chair, and, and thank you so much. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Este o plăcere să vă văd aici. Înainte de toate, în ce privește nevoia de transparență, noi uh, dorim să susținem și demersurile Comisiei uh, pentru existența transparenței și fie că este vorba de CCCTB, fie că este vorba de registrul uh, de beneficii al proprietății, cred că Uh, trebuie să existe această transparență. Întrebarea mea uh, se uh, referă la un anume aspect. Am aflat că Statele Unite nu intenționează să participe la un schimb de informații bazat pe reciprocitate. Deci, noi Uh, ar trebui să putem să ne bazăm pe un asemenea schimb de informații. Deci vă întreb ce putem face, pentru că aceste criterii de stabilire a unei uh, liste negre în ce privește paradisurile fiscale trebuie până la urmă să fie convenite în comun. Deci ar putea Comisia să sensibilizeze în acest sens și partenerul american. După aceea, uh, în legătură cu această listă neagră, Sigur că uh, este regretabil că nu există diverse criterii legate de registrele care trebuie să fie furnizate și uh, elaborate. Ați vorbit despre un cod de conduită pentru uh, taxarea, a întreprinderilor. Uh, Există încă din 98 demersuri în acest sens, dar oare Comisia poate să evalueze activitatea și mandatul acestui grup de conduită în ce privește uh, Uh, eficacitatea activității acestui grup de conduită și uh, cum funcționează introducerea criteriilor CCCTB pe piața internă, pentru că uh, trebuie să ne gândim și la impozitarea afacerilor transfrontaliere. Mulțumesc! Domnule comisar, vă rog să încercați să vă limitați la 5 minute în răspunsurile dumneavoastră. În ce privește progresele făcute, am trimis o scrisoare tuturor jurisdicțiilor selectate în ianuarie și uh, au existat experți din partea statelor membre și ai comisiei uh, stabiliți în uh, martie care încearcă să verifice um, criteriile asupra cărora s-a convenit. După aceea, acest panel de experți urmează ca informațiile obținute să fie validate și Sigur că vor fi făcuți și pașii necesari procedurali în relație cu Consiliu. Va exista la finele eh, lui decembrie o reuniune ECOFIN. Vor fi discutate posibile măsuri de contracarare a eh, cazurilor care eh, vor fi uh, constatate. Dar sigur că statele membre trebuie să se angajeze în acest proiect și uh, el trebuie să continue. În ce privește administrația SUA, nu este un secret că Uniunea Europeană își dorește reciprocitate și un schimb de informații conform uh, standardelor de transparență globale. Dar noi vom încerca cu partenerii americani să uh, continuăm dialogul uh, din acest punct de vedere pentru combaterea evaziunii fiscale în tranzacțiile transfrontaliere. Dar sigur că americanii spun că trebuie să existe o verificare a sistemului de taxare. Până acum mie mi se pare că poziția partenerului american a fost una constructivă. Trebuie să vedem însă cum se va poziționa noua administrație americană față de această problemă. Grupul uh, privind condul de conduită în impozitarea și fiscalitatea uh, în afaceri. Trebuie să existe uh, un schimb de bune practici. Ne dorim și o reformare a acestui cod de conduită care să devină mai transparent, așa cum și Comisia dumneavoastră și-a dorit. Uh, comisia Europeană a solicitat o minimă reformă a codului de conduită, o restructurare, astfel încât să existe niște reguli de fiscalitate mai transparente și uh, uh vom dori o colaborare cu Parlamentul European în aceste demersuri. Mulțumesc, domnule comisar. Peter Iacek are cuvântul. M-ar interesa să aflu, domnule comisar, cum analizați și cum vedeți dumneavoastră implementarea de către statele membre a legislației comunitare în domeniile de interes pentru noi și ați întreprins vreo acțiune din moment momentul în care ați preluat acest mandat pentru a consolida implementarea de către statele membre? Dispune Comisia oare de suficiente resurse pentru a se asigura că legislația este corect aplicată în statele membre? Aceasta ar fi o primă întrebare. Iar după aceea aș vrea să știu care este inițiativa pe care doriți să o întreprindeți pentru a ă, reglementa activitatea consilierilor fiscali intenționați ă, ca într-un viitor apropiat să aplicați ă, această inițiativă. În 2013, dumneavoastră, împreună cu uh, alți miniștri de finanțe din statele membre, ați adresat o scrisoare Comisiei prin care ați uh, cerut uh, să fie să existe o directivă privind cooperarea administrativă în domeniul fiscalității, e vorba de EU-FATCA. Dar FATCA se consideră a fi un instrument greoi și ineficient. Mulțumesc. Domnule comisar, mulțumesc, domnule coleg, și dau cuvântul domnului comisar. I, I, I've instructed my services. Mulțumesc. Am uh, dat instrucțiuni serviciilor mele să uh, verifice punerea în aplicare corectă și la timp a uh, directivelor uh, din domeniul fix, fiscalității. Și atunci când acest lucru nu s-a întâmplat, când statele membre au uh, <clears throat> uh, pus în aplicare în mod greșit această legislație, am declanșat uh, procedura de infringement. Avem 39 de cazuri până acum, a trecut o perioadă destul de scurtă, însă am uh, Uh, declanșat aceste proceduri și uh, la scurt timp statele membre au notificat corectarea situației. Sigur că există și uh, situații încă nerezolvate. Serviciile Comisiei de asemenea evaluează dacă directivele sunt implementate corect în legislația națională și aici Uh, comisia în ceea ce privește DAC 1. Uh, în șase state membre am observat neregulile în, punerea, în uh, transpunerea legislației și uh, avem informații disponibile. Pentru DAC 2, evaluarea de conformitate este în desfășurare și avem doar foarte puține cazuri de încălcare. După cum uh, vedeți, facem tot ce este necesar și lucrurile funcționează. Statele membre tind să corecteze rapid uh, legislația la solicitarea Comisiei. Deci cred că avem uh, în mare măsură controlul, informațiile sunt disponibile și le puteți consulta. În ultimii doi ani am Uh, făcut foarte multe pentru a ajuta administrațiile fiscale să detecteze fraudele de natură fiscală. Acum dorim să îi uh, urmărim pe cei care promovează, pe consilierii fiscali care promovează astfel de uh, tactici, tehnici de ocolire a impozitelor. și uh, încercăm să uh, îi uh, identificăm pe cei care îi sfătuiesc uh, clienții în sensul uh, ocolirii plății uh, taxelor. Trei uh, state membre au uh, impus deja obligații cu privire la uh, această profesie. Vom veni cu o propunere de directivă pentru a extinde aceste reglementări la toate statele membre uh, și știu că pot conta pe comisia noastră pentru a ne asigura că acest uh, tip de legislație este pusă în aplicare cât mai uh, rapid posibil. Cât privește FACA, uh, știu că acest act este pus în aplicare la nivel internațional. Noi avem deja un dialog global pe această temă și încercăm să reducem numărul de jurisdicții de țări neparticipante. Deci... Mulțumesc. Ne interesează să aflăm și care sunt uh, țările care au făcut propuneri pentru reglementare în domeniul intermedierii. Iar acum dau cuvântul uh, celor care vor vorbi în numele grupurilor politice din partea PPE, domnul profesor Darius Rozati. Yes, thank you, Chair, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, că ați venit uh, astăzi să ne informați. Am două întrebări. Prima se referă la teritoriile dependente ale statelor membre. Am avut o audiere pe această temă săptămâna aceasta, la începutul săptămânii, și se pare că numărul de state membre care susțin că nu au un control de plin asupra regimurilor fiscale din aceste teritorii dependente, atât în limitele geografice ale Europei, cât și în afara Europei, este în creștere. Această, uh, aceasta vizează Caraibele și alte insule, unele sub controlul uh, Olandei uh, sau Marii Britanii sau Franței și așa mai departe. Întrebarea mea este în ce măsură este conștientă Comisia de faptul că există un proces de mutare a profiturilor către acele teritorii eh, pe scară mare eh, dinspre Europa. Acest proces durează deja, deja de ceva timp și vreau să știu ce putem face ca să convingem statele membre vizate să se gândească la niște modificări legislative pentru a um, combate aceste nepotriviri de regimuri fiscale între partea continentală și uh, partea uh, de teritoriu uh, insular. Putem face ceva în acest sens sau o să continuăm să tolerăm această situație? Iar a doua întrebare, în legătură cu ultima inițiativă legislativă care este acum la Parlament și care vizează uh, partenerii din afara Uniunii care uh, și-au exprimat îngrijorarea față de Um, divulgarea informațiilor uh, comerciale de natură sensibilă sau confidențială. Uh, mă refer aici și la, um, la filialele companiilor uh, europene din toată lumea, înființate prin delocalizarea activității în țări terțe, și uh, acest uh, fenomen sigur a fost uh, uh, cunoscut pe scară largă în Statele Unite, Japonia și așa mai departe. Uh, Um, noi uh, credem că în aceste um, filiale delocalizate nu se mai respectă normele OCDE și uh, nici uh, normele BEPS 15, iar aceste preocupări au fost um, evocate și la ultima întâlnire cu prietenii noștri americani. Mulțumesc. Ultimul punct uh, oricum uh, va fi analizat în uh, procedura legislativă. Domnule comisar, acum aveți cuvântul. Multe întrebări, puțin timp pentru a răspunde, dar voi încerca să fiu concis. În legătură cu prima întrebare, suntem conștienți de problemele pe care le-ați evocat. Pe de o parte e vorba de procesul de listare, pe de altă parte de activitatea zilnică a Comisiei Cod de Conduită, a grupului Cod de Conduită, care examinează anumite jurisdicții, precum uh, insula Man sau uh, uh, insula Jersey. Grupul a adaptat un standard global cu privire la transparență care face obiectul uh, atenției noastre, desigur. sigur în ce privește mm, divulgarea informațiilor cu caracter confidențial uh, din domeniul comercial, Comisia a propus transparență în uh, materie, a propus ca informațiile să fie publice. Mm, inițiativa este acum în consultare publică și uh, Desigur că înțelegem chestiunile de natură sensibilă din raportul investiții transparență. Ne-am uh, făcut deja o părere, acum statele membre își vor forma o opinie uh, și vom vedea unde ajungem în cursul negocierilor, dar sunt convins că în anumite limite pe care le vom integra în propunerea noastră, nu există nicio contradicție și avem tot interesul să existe transparență. De asemenea, lumea afacerilor are acest interes și uh, știți că uh, această inițiativă va ajunge curând la Parlament, însă cred că avem cu toții o, un atașament uh, deosebit pentru ideea de transparență. Știu că nu o să fie ușor, știu că vor fi presiuni și uh, într-o parte și într-alta, dar Comisia merge mai departe cu acest uh, proiect cu privire la publicarea informațiilor. Ieri am analizat amendamentele și am constatat că și în Parlament va fi destul de dificil să găsim o linie comună în legătură cu acest subiect iar orientarea ă, față de recomandări va fi ă, o chestiune dificilă. Iar acum, ă, pe lista noastră nu se află doar insulele Canare, ci 33 de teritorii și regiuni din Uniunea Europeană care pot fi suspectate că acționează ca un paradis fiscal. Deci ar trebui să vă concentrați atenția și asupra lor. Acum îi dau cuvântul domnului Paul Tang din partea grupului SJD. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Ieri a fost uh, prima audiere, Parlamentul a început o serie de audieri pe tema CCCTB și una dintre unul dintre subiecte a fost uh, în ce măsură sprijină Parlamentul această propunere. Eu mă bucur să aflu părerea noastră cum că acesta ar fi răspunsul european care ar putea să întrerupă această spirală descendentă. Am auzit de propunerea administrației Trump pentru uh, scăderea plafonului de impozite de la 35 la 15% și asta uh, uh, pe, nu pe o bază federală, ci la nivel teritorial. Ce credeți despre această inițiativă a administrației Trump și dacă CTCTB poate fi un răspuns la această inițiativă? În ceea ce privește consilierii fiscali, nu sunt sigur când uh, veți uh, avea o concluzie a um, evaluării comisiei, dar uh, cred că în anumite state membre există dispoziții prin care acești consilieri fiscali pot fi Um, protejați um, pentru că știți cum se întâmplă legea pieței, uh, uh, cererea creează ofertă. Mulțumesc. Acest subiect al consilierilor fiscali este chiar un subiect virulent pentru că din uh, cele 403 cazuri Panama Papers din Luxemburg, 173 ehm, au fost eh, urmărite de eh, bănci și doar eh, un singur caz de către un consilier fiscal. Un singur caz. Vă rog, domnule comisar. First, um, um uh, I, would like to, În primul rând, aș vrea să reafirm aici că Statele Unite reprezintă unul dintre cei mai uh, puternici parteneri comerciali pe care îi avem, nu să nu uităm acest lucru chiar dacă trebuie făcute niște ajustări în relațiile noastre, am mai spus și acum două săptămâni uh, când uh, am vorbit cu uh, oficiali americani, cu Christine Lagarde, cu uh, uh alți uh, Uh, alte personalități marcate din lumea finanțelor, l-am, i-am reafirmat că uh, comisia este angajată pe termen lung să uh, se ocupe de aceste probleme ce țin de fiscalitate. Știu că plafonul deocamdată Uh, este în uh, Statele Unite este acum la 39%, mult deasupra uh, Uniunii, unde plafonul este de 22%. Suntem în negocieri cu Statele Unite în legătură cu combaterea evaziunii fiscale. Cunoaștem propunerea privind reforma fiscală din Statele Unite, urmărim de aproape evoluțiile pe măsură ce apar propuneri de detaliu Încercăm să evităm, bineînțeles, uh, cel mai uh, negativ uh, scenariu care ar duce la anumite taxe vamale sau niște ajustări de taxe vamale care ar atrage după sine um, replici de, acele, de aceeași factură din partea noastră. Sper să evităm acest, această situație. Cred că suntem într-un mediu foarte mobil aici în domeniul taxelor, pe nisipuri mișcătoare. Cel mai bine este, cred, după părerea mea, să punem în aplicare regulamentul BEPS și să ne urmărim uh, obiectivele împreună cu partenerii din OCDE și să uh, susținem în continuare CCCTB pentru că acesta este, după părerea mea, cel mai bun răspuns la această nevoie de stabilizare a bazei de impozitare. Apoi intenționăm în iunie să facem o propunere privind consilierii fiscali. Uh, analizăm dacă să existe sancțiuni sau nu pentru cei care nu respectă reglementările europene și, sigur, părerea mea este că ar trebui să avem aceste sancțiuni. Uh, mulțumesc. Din partea grupului ECR, profesorul Bernd Luke. Um, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit la noi. Un element esențial în propunerile comisiei, dar și ale acestei comisii, în combaterea spălării de bani și a fraudei fiscale și activităților criminale, este tocmai îmbunătățirea informației pe care o are autoritatea și autoritățile publice pe care le au la dispoziție prin registre de transparență și așa mai departe. Dar foarte important este și că această informație să poată să fie prelucrată, să existe resursele pentru prelucrarea informației. Prin activitatea acestei comisii, dar și eu personal, prin discuții pe care le-am purtat, am înțeles însă că lipsește foarte mult o uh, uh, lipsesc foarte multe resurse și știu din multe state membre, de exemplu, că în cazuri de suspiciune care ar trebui să fie uh, menționate după regulile actuale, numai 1% din autoritățile uh, competente, unitățile așa zis de informații sau uh, unități penale, tribunale, uh, gestionează cazurile. Și deci în momentul în care există o suspiciune după regulile actuale, cel care este suspectat are 99% șanse să nu-i se întâmple nimic pentru că nu există resursele pentru a încheta cazurile respective. Și aici, după părerea mea, avem o contradicție evidentă între ceea ce dorim noi și anume și ceea ce credem noi că prin activități criminale se ajunge la lacune financiare și fiscale de mii și miliarde de milioane de euro, dar în același timp nu punem la dispoziție statelor membre resursele pentru ca să le combată, pentru că de fapt ar fi nevoie de mai mult personal, de mai multe resurse pentru a putea încheta aceste suspiciuni și care ar trebui să se financeze singure, de fapt. Vreau să vă întreb dacă vedeți această contradicție la fel și cum puteți explica această contradicție și, trei, ce ar putea face Comisia, ce ar putea face Parlamentul pentru pentru ca problema evidentă a contradicției și inacțiunii în cazul unor suspiciuni să poată să fie combătută. Mulțumesc foarte mult, domnule Luche, domnul comisar. Je suis heureux de constater, c'est pas toujours le cas. Da, uh, mă bucur că suntem de acord, nu e întotdeauna uh, așa, dar evident legătura cu uh, nevoia absolută de a lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale o părere care e împărtășită de toate grupurile politice. Aici suntem pe un subiect în care Europa, în ciuda unor critici, nu este doar uh, necesară, ci și utilă. Ar, cred că ar trebui să apărăm uh, această atitudine în fața uh, cetățeanului european pentru a dovedi că suntem aici ca să facem ceva pentru el. Uh, într-adevăr, avem o problemă care are nevoie de soluții și uh, cred că nu, uh, totuși nu trebuie să exagerăm. Înainte să fiu comisar european, am fost doi ani ministrul de finanțe al Franței și vă pot spune că în această calitate am avut tot felul de motive pentru a lansa programe de luptă împotriva fraudei și evaziunii fiscale. Motive uh, politice, dar și morale, fiscale. Pentru că există anumite venituri la care nu putem să renunțăm. În cazul Franței, există programe care uh, permit colectarea de miliarde care provin direct din uh, fraudă fiscală. Proporțiile de uh, care vă vorbeam nu sunt uh, foarte mult exagerate și trebuie să lucrăm în toate statele membre pentru crearea acolo unde este nevoie sau îmbunătățirea sistemelor administrative, capacităților administrative de, uh, pentru a uh, eficientiza lupta împotriva uh, fraudei. Lucrăm prin intermediul unor uh, ateliere finanțate de programele existente în materie de fiscalitate. Punem la dispoziție instrumente informatice uh, și tehnologie care devine din ce în ce mai importantă pentru a uh, analiza uh, cazurile cu care ne confruntăm. Sunt de acord cu dumneavoastră că poate nu întotdeauna mesajul este foarte clar pentru toate statele membre că este în interesul lor să pună în practică, să exploateze aceste capacități administrative pentru o mai bună luptă împotriva fraudei și evaziunii fiscale și este un mesaj pe care uh, îl promovăm în continuare. Mulțumesc. Plec de la premisa că Comisia are aceste date despre autoritățile din statele membre. Poate puteți să ni le puneți la dispoziție, domnule comisar. Următorul vorbitor din partea ALDE, Maite Ruiz. Muchas gracias, presidente. Eh, señor Moscovici, a mí me alegra. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Moscovici. Sunt foarte uh, uh mulțumită de uh, uh, faptul că vă preocupă acest subiect, pentru că uh, suma de 150 de miliarde în fraudă fiscală nu este uh, deloc acceptabilă. Acum, în ceea ce privește teritoriile dependente și uh, Panama Papers, uh, aceste dezvăluiri au dezvăluit uh, foarte multe aspecte legate de uh, ascunderea banilor în aceste teritorii dependente, gen insulele Virgine. Întrebarea mea este dacă se aplică direct achiul comunitar în aceste teritorii. Ce pârghii aveți la dispoziție? Pentru că nu are uh, niciun sens doar să ne gândim uh, uh, dacă putem face ceva uh, atunci când nu avem nicio măsură la dispoziție. Cât privește punerea în aplicare a uh, Cred că uh, ar trebui să aduceți mai multe clarificări. Herr Comisar. Mulțumesc, stimate colegă. Domnule comisar, aveți cuvântul și de data aceasta aveți puțin mai mult timp. J'ai un peu plus de temps, mais la, la réponse est finalement à... Da, răspunsul e destul de simplu, chiar dacă îmi dați mai mult timp să răspund. E vorba de o situație cu uh, uh, două soluții. Fie vorbim de uh, teritoriul teritoriile care sunt în afara Uniunii Europene și care uh, țin de acest proces de uh, listare pe care îl elaborăm acum și în legătură cu care ne dorim ca să se respecte calendarul uh, măsurilor propuse. O să repet, eu sunt destul de mulțumit cu felul în care merge acest proces și optimist uh, în legătură cu uh, această primă listă paneuropeană a paradisurilor fiscale și a măsurilor pe care le putem uh, lua împotriva lor până la sfârșitul anului. Dacă este vorba, în celălalt caz, de teritorii din cadrul uh, geografic al Uniunii, în, într-unul sau altul din statele membre, uh, Aici se aplică acheul comunitar. Regulile noastre trebuie să se aplice și situația se poate complica în cazul în care una dintre, unul dintre statele membre părăsește Uniunea. E o situație pe care o analizăm acum împreună. Aș putea să adaug că intermediarii din aceste teritorii sunt uh, incluși în viitoarea noastră propunere cu privire la consultații fiscali, pentru că nu trebuie să creăm lacune care să permită utilizarea jurisdicțiilor uh, terțe. Mulțumesc și acum Miguel Orban Crespo are cuvântul din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. În, Span- în Spania avem uh, probleme cu multe bănci, uh, iar uh, se pare că um, politicile băncilor au fost de multe ori frauduloase, au ajutat sportivi să scape de fisc, de exemplu. Uh, deci vreau să subliniez prin ceea ce spun aici și rețeaua care există de consiliere juridică, chiar în mod formalizat, care optimizează până la urmă câștigurile unor uh, persoane și optimizează fiscalitatea lor, ceea ce, bineînțeles, că încurajează spălarea de bani și fraudele fiscale. Există deci anumiți intermediari care ajută la astfel de practici. Dumneavoastră ați spus că veți lua măsuri pentru ca să combateți astfel de practici. Vreau să vă întreb dacă aceste măsuri vor fi doar cosmetice sau veți putea ataca chiar rădăcina răului. Ați spus că, într-adevăr, cetățenii uh, sunt uh, foarte îngrijorați, dar o, com, cetățenii sunt îngrijorați și de LuxLeaks, de Panama, de uh, Uh, alte Bahama Leaks și alte episoade, la care câteodată și uh, președintele Goldman Sachs, de exemplu, a fost implicat. Deci așteaptă ceva cetățenii și de la președintele Comisiei Juncker. Care ar fi însă, după părerea noastră, o sancțiune potrivită față de intermediarii aceștia. Să le retrageți, de exemplu, licența profesională ar putea să fie o măsură eficientă, pentru că e vorba de un aspect internațional, transfrontalier și considerați dumneavoastră că controlul n-ar trebui să se facă de către o autoritate europeană sau ar trebui să fie în continuare în competența statelor membre și, în final, în concluzie, pentru, în ceea ce privește activitățile suspecte, vă convine reglementarea de acum sau vreți un registru de informații care să permită urmărirea activităților și cantificarea lor? Mulțumesc, domnule comisar. Ați spus uh, că uh, ne veți prezenta uh, măsuri și acum aveți deja întrebări concrete despre aceste măsuri. Vă dau cuvântul. Da, prin definiție, când o, o directivă nu este încă propusă colegiului comisarilor, nu pot să mă aplec prea mult asupra problemei dincolo de competențele mele, însă cu toate acestea pot să vă spun că dacă acționăm uh, asupra intermediarilor fiscali, este pentru că, ca și dumneavoastră, considerăm și Parlamentul European a atras deja atenția asupra, Uh, problemei, că uh, este o miză importantă și că am putea să mergem să um, abordăm problema la cei care, prin uh, practicile lor juridice, încurajează până la urmă evaziunea fiscală și contribuie la această practică. E nevoie de un sistem adevărat de descurajare și de incitare la transparență. O să mai revin la Comisia PANA, nu am terminat uh, cu informațiile pe care vreau să vi le dau. Cu siguranță, domnule președinte, să stați liniștit, vă voi da toate informațiile și despre țările pe care le-ați dorit să, ați dorit să mi le spuneți, să, să vă spun informații și să vă dau alte Uh, informații. Voi lucra cu uh, Comisia Taxud, bineînțeles, cu, cu direcția din comisie și voi încerca să găsesc o propunere pentru toți intermediarii. Nu mă voi limita la anumite profesii uh, ca atare. Toate vor fi în vizorul nostru. Comisia noastră va încerca să analizeze toate schemele de optimizare fiscală. Nu vom avea o listă exhaustivă de scheme, dar vom avea criterii. Și eu zic că asta este ce e mai bine în cazul respectiv, pentru că ne permite să ne adaptăm. E vorba de uh, toate trucurile juridice pe care cineva poate să le aplice și de aceea nu trebuie să facem o listă exhaustivă. În a treia direcție în care dorim să mergem este, cu propunerea noastră, este că toate jurisdicțiile Chiar într-o țară terță, dacă nu îndeplinesc aceste criterii, vor trebui să se conformeze. Adică contribuabilul va trebui să se, confrun, să se conformeze. Iată deci cele trei axe de lucru pe care vrem să mergem și sancțiunile, într-adevăr, sunt o opțiune de care discutăm. Mulțumesc foarte mult pentru această clarificare. Mi se pare o propunere foarte concretă deja, dacă pot spune așa acum. Acum, Eva Jolie din partea verzilor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit astăzi la noi. Aștept cu mult interes propunerea comisiei în ceea ce privește intermediarii. Cunoaștem bine rolul lor. Comisia PANA a făcut uh, un sondaj despre rolul intermediarilor tocmai acum câteva zile, un sondaj pe care l-a publicat și deci mă întrebam dacă în propunerea dumneavoastră prevedeți să se declanșeze și responsabilitatea penală, adică dacă dumneavoastră îi considerați și pe ei coautori ai infracțiunii fiscale, acești intermediari, pentru că îi ajută pe clienți la practici frauduloase. Pentru că eu cred că instrumentele de drept penal sunt suficiente în unele țări, dar nu în toate, și deci ar fi util să amintim diferențele. Mai am o a doua întrebare am ascultat, cu, am citit cu plăcere în Le Soir de astăzi că a, dumneavoastră comisie a împiedicat un miliard de euro să ajungă în paradisurile fiscale și aș vrea să-mi dați mai multe informații despre ce instituții erau în cauză și care erau instituțiile care doreau să folosească deci aceste paradisuri pentru a tranzita fonduri și ce proiecte concrete ați putut uh, stopa prin uh, demersurile noastre. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Și, domnule comisar, aveți cuvântul pentru că vi s-au pus două întrebări suplimentare. Mulțumesc. În legătură cu intermediarii, este esențial ca definiția intermediarilor să acopere, să acopere pe toți cei care uh, vor să ofere servicii anumitor profesii, pentru că altfel s-ar crea lacune în legislație Deci, cred că e foarte bine să găsim o reglementare în acest sens. Um, inițiativele pe care le-am luat în ultima vreme, măsuri împotriva evaziunii fiscale, um, au arătat că, de fapt, Comisia are o preferință pentru hard law mai degrabă decât pentru legislația soft, uh, pentru că aceasta, a doua, e mai greu de pus în aplicare. În ceea ce privește intermediarii, avem o obligație de transparență și eu cred că orice autoritate fiscală trebuie să tragă concluziile. Iar în momentul de față, noi nu plecăm de la premiza că vom avea o dispoziție în vigoare de drept penal. În ceea ce privește revelațiile pe care ni le-ați uh, menționat, n-am citit lăsoarul de azi, deci nu știu despre ce e vorba exact, dar o să dau cuvântul, uh, o să vă dau cu informațiile acestea puțin mai târziu. Am uh, cerut informații la Bay și la BERD, dacă despre asta este vorba, pentru a controla mai bine utilizarea fondurilor comunitare. Eu cred că suntem o instituție europeană și că responsabilii acestei instituții pe care i-am întâlnit la, la Washington, de exemplu, prietenul meu, domnul Guier de la BEI, ne-am întâlnit împreună și cu dânsul, deci trebuie să fim foarte vigilenți la utilizarea fondurilor europene. Suntem o uniune care face ca lupta împotriva evaziunii și fraudei fiscale să fie un uh, drapel al nostru, într-un fel. Și vrem ca uh, și la comisie să fim liderii acestor uh, eforturi. Nu e ușor, dar să știți că facem mai bine decât, realizăm lucruri mai bine decât alții. Și ceea ce cred eu este că dacă vrei să ai un rol de pionier, trebuie să fii exemplar. Iar comisia care este implicată în guvernanța BEI a fost mereu de opinia că trebuie ca fondurile europene primite să fie tratate cu standardele necesare de bună guvernanță în teritoriile în care sunt primite. Deci avem regulamentul financiar eh, EFSI, avem eh, și tot ce reprezintă legislație de promuturi externe. Dar mulțumesc oricum pentru că ați pus această întrebare, pentru că îmi va permite într-adevăr să fac distinția din nou între instituții europene ca leadership în materie de control fiscal și constrângerile și obligațiile morale și politice pe care le avem de model până la urmă în lume pe acest domeniu. Mulțumesc, domnule comisar. Din partea EFDD văd că nu-i nimeni în sală, așa că îi dau cuvântul doamnei Barbara Capel din partea ENF. Vă rog, doamna Capel. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar Moscovici, pentru că ați venit la noi în comisie azi. Eu am două subiecte despre care vreau să vă întreb. Uh, Primul este paradisurile fiscale list și uh, listele negre și al doilea domeniu este cel al echității fiscale. Dumneavoastră a spus că lista neagră trebuie să fie întocmită până la sfârșitul anului acesta, că este prioritatea comisiei și că dumneavoastră aveți încredere că Ecofinul până la sfârșitul anului va avea o astfel de listă și o va aproba. Noi ne dorăm, dorim așa ceva, bineînțeles, dar impresia mea este că în continuare există anumite nereguli în ceea ce privește definirea criteriilor pe baza căreia să se întocmească lista. Avem criteriile OECD, avem criteriile Comisiei, adică um, nivelul impozitării, transparența și schimbul internațional, cooperarea uh, cu Comunitatea Statelor și pe de altă parte avem și altă liste care are cam 25 de puncte. Este un catalog până la urmă de criterii pe baza căreia se întocmește lista Comisiei. Însă ceea ce am putut eu uh, constata în legătură cu directiva antispălarea banilor Uh, este că, de exemplu, săptămâna trecută la Econ s-a discutat uh, de ce Panamaul n-a fost introdus pe listă. Și întrebarea mea este dacă există concrete, uh, criterii concrete pe baza cărora candidații sau țările, să spun așa, care sunt evaluate, sunt trecute pe o listă neagră și altă întrebare, dacă credeți că rapor... sunteți de acord cu raportorii din domeniul combaterii fraude în general, um, dacă sunteți de acord cu părerea lor că toate jurisdicțiile trebuie să fie folosite și dacă puteți folosi și um, inversiunea sarcinii probei pentru ca să putem demonstra o, o eventuală suspiciune. Există și un raport din partea președinției uh, malteze la al doilea subiect despre care vreau să vorbesc, despre echitate fiscală, în care se spune că e nevoie de un echilibru între uh, multele modificări legislative în domeniul fiscalității care au fost luate din cauza combaterii evaziunii fiscale și, pe de altă parte, siguranței și securității fiscale. Este o mare problemă pentru întreprinderi toate aceste schimbări și numărul de, de schimbări și amendări trebuie să fie redus, spune studiul maltez, pentru a îmbunătăți echitatea. Întrebarea mea acum este cum evaluați dumneavoastră acest document al președinției malteze? Considerați că eventual ar putea fi contraproductiv, de exemplu, față de CCCTB și cum vreți să creați o contrabalanță? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, nu avem acest document la care vă referiți, ar fi foarte interesant, poate că să puteți să mi puneți la dispoziție. Vă las, domnule comisar, să răspundeți. Da, în legătură cu lista neagră, fiscală. Avem cinci grupe de experți care lucrează, cam 30 de persoane, pentru ca să analizeze 92 de jurisdicții. Și, după părerea noastră, și de aceea am exprimat un optimism vigilent, cum l-am numit, în legătură cu întocmirea listei, eu zic că lucrurile avansează foarte bine, iar criteriile sunt foarte clare de includere pe listă. Sunt de trei tipuri criteriile. În primul rând, criteriile BEPS, apoi criteriile legate de transparență și criteriile uh, legate de practicile fiscale. Ecofinul va găsi un compromis. Noi am considerat că ceea ce au găsit până acum e acceptabil și, după cum știți, încet, încet aceste criterii se vor uh, înăspri în timp în ceea ce privește uh, spălarea banilor. Doamna Jurova este mai bine poziționată ca mine pentru a putea discuta despre detaliile directivele care ține de serviciul dânsei, însă ceea ce pot să vă spun eu este că, pe total, Comisia, deci Comisia în totalitatea sa, este conștientă de îngrijorările și uh, nevoile Parlamentului și își face griji că, de exemplu, țara mea nu este acoperită. Da, înțeleg îngrijorarea dumneavoastră și încercăm să găsim o cale pentru ca să să creăm uh, o situație mai echitabilă, să nu existe atâtea dezechilibre. A treia întrebare a fost menționată în cadrul uh, Ecofinului informal de la Malta. Am avut ocazia să vorbesc acolo și cu reprezentanți de la Washington. Justiția, echitatea fisc- uh, fiscală nu poate să existe dacă nu există un cadru competitiv și stabil în același timp. Iar stabilitatea juridică în domeniul fiscal este mai degrabă o regulă bună, aș zice eu. Instabilitatea juridică, instabilitatea fiscală nu este propice pentru mediul de afaceri și este cu siguranță și uh, dăunătoare pentru justiție. Dar, și aici am un dar, nu există o contradicție între stabilitatea juridică uh, pe de o parte, și lupta pentru transparență. Și o să spun acest lucru uh, și uh, către președinției malteze și spun acest lucru și în fața noastră. Lupta pentru transparența fiscală trebuie să meargă mână-mână cu o acțiune în favoarea stabilității. Și când mă uit, de exemplu, la procesul, uh, la proiectul CCCTB, văd că exact pe aceasta se bazează. E vorba de o reformă structurală și structurantă care asigură stabilitatea pe termen lung și care ne permite să luptăm împotriva fraudei și evaziunii fiscale și nu cred că trebuie să spunem că stabilitatea este un pretext pentru a opri uh, combaterea evaziunii fiscale. Niciun caz. Știu că n a spus asta dumneavoastră, dar răspund către prietenii maltezi care uh, vreau să aibă această precizare. Da. Mulțumesc, domnule comisar. Acum Ludec Nidamaia din partea PPE are cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc pentru că sunteți aici. O să vă pun doar o întrebare din din cauza timpului e deja foarte avansat. Vreau să subliniez că putem să fim destul de mândri de progresele pe care le facem în domeniul fiscal. Eu am fost în uh, SUA cu delegația Panama și am comparat uh, progresele noastre cu cele din Statele Unite și suntem satisfăcuți. În al doilea rând, uh, față de întrebările care s-au pus înainte, știu că situația legală este destul de complicată pentru că FATCA a fost negociat uh, la nivelul statelor membre, însă vreau să vă rog dacă puteți să primiți un mandat din partea statelor membre să încercați să renegociați clauza de reciprocitate pe care am negociat-o în cadrul FATCA. Întrebarea mea acum e foarte simplă și este la limita între OECD și portofoliul doamnei Jurova se referă la, um, la beneficial ownership. Eu cred că aici facem progrese foarte mari, dar am văzut în Parlament, de exemplu, că s-a vorbit mult de prag uh, pragul uh, deținerii de acțiuni, de exemplu, ownership-ul de acțiuni și noi am spus că uh, pragul de 20-25% este mai prea înalt și vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră, dacă considerați că e prea înalt și mulțumesc încă o dată că ați venit aici. Mulțumesc pentru că ați spus o întrebare foarte succintă și e un punct foarte interesant. Domnule comisar, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule Nida Maier, pentru întrebarea pe care mi-ați spus o și pentru uh, că ați salutat tot ceea ce s-a făcut până acum. Eu cred că tocmai datorită cooperării noastre bune am ajuns așa de departe. În legătură cu FATCA, eu consider că acesta pune capăt secretului bancar și că acesta este cel mai puternic instrument pe care o să-l avem la dispoziție pentru ca să ne asigurăm de mai multă transparență în legătură cu informațiile financiare. Așa cum am explicat înainte, această legislație există deja în Uniune, dar există și la nivel global. Comisia va face un raport până în 2019 cu privire la funcționarea sistemului acesta și în acest context vom uh, putea să evaluăm mai bine dacă e nevoie de măsuri suplimentare, de exemplu îmbunătățirea sistemului de sancțiuni în cazul unei non-respectări a obligațiilor de către actorii implicați. Eu zic că în momentul de față nu e realist să vorbim despre un mandat cu Statele Unite. Eu zic că în cadrul acordurilor pe care le avem cu statele membre putem pune în aplicare așa ceva. Și eu zic că acolo se va găsi și o soluție. Dar, sigur, suntem foarte atașați față de reciprocitate și vrem să o păzim. În legătură cu um, accesul la informații cu privire la beneficial ownership, uh, este foarte important pentru a putea combate evaziunea fiscală și Comisia dorește să amendeze directiva pentru uh, spălarea banilor. Eu cred că autoritățile fiscale trebuie să aibă acces la informații cu privire la proprietatea acțiunilor și aceasta în statele mende, membre și aceasta informația ar trebui să fie interconectată în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă implicit că tot sistemul va avea acces la informații iar uh, accesul autorităților la aceste registre nu a fost uh, menționat explicit uh, pentru um, situații care merg dincolo de cazuri penale și de aceea unele state membre nu au declanșat acest sistem. Dacă avem o interpretare atât de strânsă a conceptului, poate că ar fi mai bine să avem informații transfrontaliere regulate și automate pentru că um, în ceea ce privește proprietatea efectivă e foarte important să se întâmple așa. Um, e important și să găsim elemente um, importante care să ne ajute în legătură cu identificarea, de exemplu, unor numere fiscale uh, și să păstrăm în registrul uh, anti exact aceste informații. Oricum vom aștepta să vedem ce face Consiliul și Parlamentul uh, European și um, după aceea vom vedea care sunt propunele pe care le putem face. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar! Să ne uităm la ceas, totuși, pentru că noi am stabilit această întâlnire până la 10.30. Dacă dumneavoastră ne puteți uh, da câteva minute suplimentare, pentru că noi avem reuniunea coordonatorilor. După aceea am putea să mai luăm câteva întrebări. Și iată, Emanuel Morel dorește să ia cuvântul acum. Da. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră și pentru cât te faceți în domeniul justiției și echității fiscale. Aș vrea să revin asupra două întrebări, dar cu precizii. În legătură cu raportarea pe țară, S-au schimbat totuși oarecum datele problemei. Ne amintim că am avut dezbateri pe raportare, și am auzit despre raportul final al Comisiei, pe care l-am și văzut de altfel, care spunea că avem bază fiscală doar pentru țările europene și pentru paradisurile fiscale de pe lista europeană, în timp ce la Parlament, de exemplu, noi ne bătusem totuși să avem o raportare publică pentru toate jurisdicțiile fiscale, pentru că tocmai credeam că există și alte locuri uh, care lucrurile stau cam prost și sunt opace, dar mă rog, s-a găsit un compromis. Însă, dumneavoastră spuneți că aveți un optimism vigilent, ați spus dumneavoastră, pe paradisurile fiscale, pe lista respectivă. Eu uh, vorbesc în nume propriu și vă spun că sunt mai puțin optimist, că există întotdeauna o tendință a Consiliului de a desface ceea ce facem noi, ceea ce tricotăm noi și aici mă refer la lista de paradisuri fiscale de exemplu, impozitele la 0% nu mai sunt, de exemplu, un criteriu necesar pentru a deveni suspicios despre un paradis fiscal, ceea ce mie mi se pare greșit. Poate nu sunteți de acord cu mine, dar eu aveam senzația că totuși Comisia era puțin mai ambițioasă la subiectul acesta uh, ca noi, Parlamentul, și că Consiliul încearcă să ne strice treaba. Oare puteți să ne ajutați să uh, vedem dacă nu putem să facem o raportare țară la țară pentru toate jurisdicțiile fiscale? Și știu că am vorbit și despre echitate socială, socială foarte mult și dumneavoastră ați vorbit și dumneavoastră despre aceasta, dar totuși impozitul pe întreprinderi se îndepărtează din ce în ce mai mult de veniturile reale din partea întreprinderilor. Am avut discuții în cadrul PANA și în grupurile de lucru și vreau să revin asupra unei propuneri care este foarte importantă pentru socialdemocrați și anume că Comisia propusese o clauză de switch-over a directivei împotriva evaziunii fiscale, o clauză care reflecta foarte bine uh, o impozitare minimă până la urmă. N-am putea reveni spre ea, uh, dacă tot vorbim despre prea mult laxism aici, pe o perspectivă unui rate minime, mai ales de impunere a societăților. Pentru că dacă vorbim de echitate socială, nu putem să acceptăm ca unele multinaționale, de exemplu, în Europa, să plătească 1% impozit. Nu mi se pare normal, ba chiar mai puțin, pentru că sunt și mai mai puțin. Știu că populația este foarte indignată, dar ar fi bine să fim și noi un pic mai indignați. Da, mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare, tocmai am fost informat că Regatul Unit, Marea Britanie, dorește să se implice și înainte și după Brexit pentru a avea teritorii autonome din punct de vedere fiscal. Nu dorește să facă parte din aceste uh, reglementări. Domnule comisar, aveți cuvântul. La, la, la Marea Britanie continuă să joacă un rol uh, pozitiv, proactiv în combaterea fraudei și evaziunii fiscale, să știți și eu. Cred că trebuie să facem totuși o distinție față de ideea de paradis uh, fiscal și uh, teritorii care nu pot fi etichetate ca fiind teritorii paradisuri fiscale. Deci eu sunt precaut în cadrul negocierilor din acest punct de vedere. Domnule Morel, mi-ați adresat mai multe întrebări în legătură cu lista. Spuneam că sunt de un optimist prudent pentru că sigur că nu vom putea ajunge până la urmă să avem zero probleme din acest punct de vedere, dar trebuie să ne gândim și la jurisdicție, pentru că poate să existe și un tip de offshoring care să creeze probleme. Deci va trebui să existe un proces de screening și după aceea să vedem și uh, în timp ce progrese se fac în lupta pentru combaterea fraudei și evaziunii fiscale. Da, ehm, sigur că există și ehm, unele compromisuri pe care le-am făcut în ce privește acest calendar. Iar în ce privește ehm, acest CCTB, există mai multe etape. Din prima clipă în care am preluat mandatul, Uh, am insistat asupra unei uh, transparențe, pentru că uh, nu trebuie să fim excesivi din acest punct de vedere, dar trebuie să avansăm și Parlamentul European va juca un rol în acest domeniu. Este o bătălie pe care trebuie să o continuăm, pentru că există încă uh, rezerve din acest punct de vedere. Iar în ce privește poziționarea efectivă când vorbim de CCCTB, uh, nu prea există apetență la nivelul clasei politice uh, vis-a-vis -vis de o directivă a Uniunii Europene din acest punct de vedere. Uh, pentru că multe state membre sunt reticente, se opun ideii. Sigur că Uniunea poate să exercite o presiune în acest sens, dar uh, s-ar putea ca efectele să fie contraproductive. Deci aș prefera să existe o rată de impozitare efectivă uh, decât lipsa sau un impozit zero pentru că unele state membre uh, ar putea să uh, ducă până la urmă demersul în derizoriu. Mulțumesc foarte mult! Iuniu Melo din partea PPE, după aceea Raymond Finch, care a venit mai târziu și uh, după aceea două lor de cuvânt în formula ai și închidem lista, dacă sunteți de acord, domnule comisar. Da. Vă rog, domnul Melo. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de, de toate, mă interesează punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu legalitatea și transparența diverselor tipuri de afaceri din Europa și în ce privește Cipru, Luxemburgul, uh, uh, diverse uh, insule care țin de Portugalia. Dar acum, în legătură cu Portugalia, avem un centru internațional de afacerilor în Madeira, care Aici există 132% din uh, PIB datorare și uh, există uh, propuneri în legătură, inclusiv în colaborare cu extrema stângă de a încerca să se rezolve problema îndatorării Portugaliei este o povară în clipa de față pentru contribuabilul portughez uh, și uh, o mare problemă pentru țara mea. Aș vrea să știu care este opinia domnului comisar uh, față de această problemă. Mulțumesc pentru această întrebare scurtă. Da, este vorba până la urmă de jurisdicția portugheză. În ce privește transparența, eu cred că este o chestiune foarte importantă și vom încerca să existe transparență din perspectivă financiară în ce privește regulamentele financiare, în ce privește CBCR-ul și uh, orice uh, colaborare. De asemenea, urmează să fie examinat uh, registrul privind codul de conduită, în ce măsură se respectă aceste prevederi, pentru că uh, toți partenerii uh, trebuie să facă acest lucru dacă doresc să combată evaziunea fiscală. Dar vreau să spun că de când dețin acest mandat nu au avut loc uh, gesturi spectaculoase, o revoluție în ce privește transparența. Dar, Uh, într-un fel, uh, este o bătălie, există, trăim într-o societate cu o tehnologie nouă, uh, ori există o transparență ex ante, ori transparență expost care până la urmă duce la situații scandaloase. Deci, transparența ex ante ar trebui să fie obiectivul nostru și cred că trebuie să conlucrăm la acest sens. Iar în ce privește Portugalia, nu vreau să mă, mă amestec aici chestiuni care sunt ușor diferite față de problemele ă, de transparență fiscală și care țin până la urmă de chestiuni ă, strict interne. Dar noi încercăm să colaborăm cu guvernul portughez Uh, și din acest punct de vedere suntem foarte atenți, astfel încât până la urmă și problema deficitului bugetar să poată fi rezolvată în timp. Dar oricum această țară își dorește ca ieșirea din uh, această uh, problema deficitului financiar să fie depășită cât mai uh, repede cu putință. În ce privește îndatorarea, este o chestiune poate mai delicată și sper ca să înțelegem că discuțiile din acest punct de vedere nu este ușoară. Mulțumesc, președintele, dar problema îndatorării cred că trebuie să o discutăm în alt context. Raymond Finch pe listă obișnuită și după aceea trei intervenții în cadrul procedurii intervențiilor spontane de câte un minut. Mulțumim, domnule preș- comisar, că ne stați la dispoziție. Mulțumesc, domnule comisar. Probabil că știți că uh, tipul de afaceri în uh, cadrul unui sistem Commonwealth nu este agreat neapărat uh, în Parlamentul European. Iar, de asemenea, în ce privește FATCA, Vă întreb, care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu asemenea legislație? Doriți să implementați? Pentru că multe instituții financiare nu doresc să facă afaceri cu clienți americani din cauza FATCA. Eh, poate că cetățenii europeni eh, ar eh, putea să profite mai mult dacă nu ar exista aceste obligații. Mulțumesc, este o întrebare dificilă. Nu știu în ce sens merge poziția dumneavoastră. Nu cred că la nivelul Comisiei a existat până acum vreo opoziție. Dacă este vorba despre a Uh, conștientiza uh, faptul că trebuie să existe un contribuabil onest uh, care nu creează până la urmă vreun deficit băgând mâna în buzunarul altuia. Trebuie să existe niște mecanisme care să fie avantajoase. Dar trebuie, din acest punct de vedere, să definim niște reguli care să se aplice în lumea afacerilor. Dar eh, sigur că nu suntem opuși față de eficacitatea demersurilor economice și transparenței, pentru că există instituții care funcționează corect în Uniunea Europeană și din acest motiv mecanismul pe care dorim să-l elaborăm trebuie să fie favorabil uh, întreprinderilor. Iar în ce privește această bază comună de impozitare, poate să ducă pe de o parte la reducerea poverii pentru întreprinderi, să simplifice din acest punct de vedere fiscalitatea și în același timp să consolideze lupta împotriva evaziunii fiscale și a fraudei. Dar este un mesaj politic din uh, partea mea. Susținem eforturile Comisiei pentru a convinge statele membre că uh, trebuie să favorizeze această bază comună și consolidată. Pentru că uh, dacă noi acceptăm până la urmă să acționăm în două etape, totuși nu trebuie să periclităm procesul. În ce privește FATCA, cred că uh, directiva uh, care uh, încearcă să pună capăt secretului bancar poate fi pozitivă. Poziția americană are o abordare extrateritorială, dar noi în acordurile bilaterale cu Statele Unite, uh, avem din acest punct de vedere pre proceduri prevăzute. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum, trei intervenții de câte un minut și după aceea vom încheia ședința. Ana Gomes, un minut. Mulțumesc. Revenim la Portugalia. Troica, din care Comisia Europeană a făcut parte, se preocupă de faptul că aproape 22 de miliarde de euro, deci aproape e, un sfert din banii care au fost împrumutați în cadrul programelor de până acum au ajuns până la urmă în paradisurile fiscale, conform scandalului Panama Papers. Deci nu a existat niciun fel de control fiscal. Parlamentul este îngrijorat de Comisia nu este îngrijorată și vă mulțumesc pentru evocarea problemei legate de uh, TVA. Aș dori să vă întreb dacă uh, porturile uh, libere, Geneva, Singapore, dar și din Luxemburg nu vă creează vreo îngrijorare ca posibile centre în care se spală bani? Mulțumesc, Bernd Luke. Mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că ați recunoscut că am evocat un element important, poate că uh, și în ce privește uh, baza legală a Uniunii Europene în articolul 25 putem cădea de acord, dar nu ați răspuns la întrebarea mea de ce statele membre pun atât de puține resurse la dispoziție pentru a putea urmări cazurile de suspiciune Uh, pentru că chiar dumneavoastră ați fost ministru de finanțe, 400 de cazuri din 4000 uh, uh, au putut să fie, din 400 de mii au putut să fie urmărite. Deci, ă, dumneavoastră spuneați că, într-adevăr, ă, capacitățile de a da curs anchetelor în cazurile de suspiciune sunt insuficiente, dar trebuie să existe până la urmă un control al rezultatelor pozitive. Ă, câte cazuri au fost anchetate în ce privește infracționalitatea financiară pentru a putea să uh, fie încasați banii uh, care au făcut uh, parte din evaziuni. Ultima intervenție. Mulțumesc, domnule comisar. Noi uh, constatăm acum că există un angajament foarte clar în combaterea acestor fenomene de evaziune. Vă felicit pentru asta, dar puteți estima proporția uh, acțiunilor ilegale în comparație cu cele legale pentru că trebuie să putem să ne facem o uh, idee în legătură cu legalitatea respectată sau încălcată. Și aveți oare posibilitatea să găsiți o definiție comună a, a, uh, a uh, fraudei fiscale, a optimizării fiscale, a mecanismelor de planificare fiscală agresivă, pentru că uh, de multe ori există fapte de acest tip uh, care nu sunt identice, dar uh, care se întâlnesc în statele noastre. Mulțumesc, domnule Michel, și acum uh, ultima rundă de răspunsuri din partea domnului comisar. Aș dori să răspund întâi Anei Gomez, pentru că <laughs> este o problemă portugheză. Eu împărtășesc uh, preocupările de acest tip uh, și care fac obiectul uh, interesului în comisia dumneavoastră și în ce privește activitățile de anchetă vamală, sigur că trebuie să existe o preocupare. Dar oricum, spuneam, noi uh, ne concentrăm uh, preocupările și pe această problematică. Iar în ce privește raportul privind directiva DAC, noi dispunem de informații statistice și calitative în ce privește impactul schimbului de informații între statele membre iar informațiile sunt uh, disponibile, sunt publice. Deci, sigur că uh, uh, ne-am dorit ca până la urmă impactul să fie mai optimist, pentru că este foarte important pentru toate statele membre. Iar în ce privește întrebarea adresată de domnului Michel, mulțumesc pentru încurajări. Noi, în clipa de față, nu dispunem de estimări între practicile uh, uh, ilegale și cele legale ca să facem din acest punct de vedere uh, o raportare. Sigur, uh, când putem face propuneri vis-a-vis -vis de intermediari financiari, obținem informații pe care de altfel le partajăm cu dumneavoastră. Dar nu există statistici precise care este, până la urmă, uh, diferența între fraude fiscale. Asta înseamnă să nu îți îndeplinești obligațiile, să nu respecti legea și uh, să încalci legislația existentă. Agresivitate fiscală, optimizare fiscală, asta înseamnă să utilizezi mecanismele existente uh, pentru a permite întreprinderilor, în mod special multinaționalelor, să își minimizeze uh, obligațiile fiscale. Deci, uh, combaterea împotriva uh, fraudei și evaziunii fiscale înseamnă să combați o erodare a bazei de, fiscali, de fiscalizare. Dar sigur că am putea să mai avem un schimb de informații în ce privește uh, definirea acestor proceduri. Eu nu dispun decât de câteva minute pentru a răspunde. Putem aduce în discuție elemente mai precise. Președintele, mulțumesc, domnule comisar, în numele membrilor comisiei noastre doresc să vă mulțumesc și pentru faptul că ați prelungit cu 16 minute prezența dumneavoastră în mijlocul nostru avem uh, sentimentul că avem în dumneavoastră un aliat în combaterea evaziunii fiscale, a spălării banilor. Este un semn pozitiv și uh, dat și mulți colegi în intervențiile lor. La început a spus ceva în legătură cu accesul la documente. În ședința coordonatorilor care urmează ne vom referi la acest aspect și ați promis că veți reveni în uh, comisia noastră când uh, veți prezenta propunerea dumneavoastră privind intermediarii. Vă mulțumesc, încheiem aici ședința, avem avea o pauză de 5 minute și după aceea continuăm cu întâlnirea coordonatorilor într-o ședință cu ușile închise și îi rog pe cei care nu sunt îndreptățiți să participe să părăsească sala. Mulțumesc!